metodologia privind marșele trebuie să fie vizionate în ansamblul lor și trebuie să analizăm de asemenea și toate celelalte politicile care sunt folosite pentru uh, reducerea riscurilor. Dar această temă a fost uh, în centrul interesului uh, opiniei publice. E drept că există marje mai mari pentru casele de compensație în cazul în care perioada de lichidare este de două zile și nu două zile toate celelalte reguli uh, sunt uh, cât se poate de echivalente, doar durata aceasta de uh, lichidare este diferită. Iar această durată diferită de lichidare schimbă până la urmă lucrurile. Politica europeană implică predarea de către clienți a unei Uh, sume egale cu marja pentru uh, către uh, casa de compensație. Și casa de compensație, prin urmare, poate stabili un fel de rată forfetară pentru toți clienții săi. La Comisia Europeană s-a tot discutat dacă marja aceasta crește în cazul în care perioada de lichidare este de o zi sau două zile. În februarie anul acesta, când am fost vizitați uh, uh, de către reprezentanții Comisiei la Washington, am uh, ajuns să finalizăm analiza. În analiza noastră am folosit datele exacte pentru șapte zile. Am, recunos- am reconstruit marja necesară implicată de fiecare regim a uh, marilor case de compensație din Statele Unite ale Americii. Era vorba despre nouă astfel de case de compensație. Și am descoperit că marja crește în fiecare dintre cele șapte zile în cazul în care perioada de lichidare este de doar o zi. Ce înseamnă asta? Că suma este primită de, cartea, de casa de compensare crește cu peste Uh, în cazul în care perioada de lichidare este de doar o zi. Și am mai analizat între timp uh, alte două case de confisionare și uh, procentajele au fost chiar mai mari în urma evaluărilor. Am pregătit câteva tabelu- tabele pentru a vă ilustra mai bine uh, aceste analize și sper din tot sufletul că dumneavoastră le-ați primit deja. Primele două tabele nu includ cifrele, pentru că acestea sunt confidențiale, dar arată cât se poate declar ce se întâmplă de fapt. În primul tabel vedeți efectul genetic comparându-se uh, uh, creșterea uh, la perioada de lichidare de o zi. Vreau să vă arăt uh, uh, diferențele. Uh, ce am făcut noi? Am creat portofolii ipotetice pentru trei uh, clienți ai unor case de compensare și vedeți asta în tabel. Vedeți uh, cât se poate de clar care sunt efectele potențiale. Și am uh, pornit de la premisa că marja este de 100 pentru fiecare dintre elementele menționate. Vedem aici că casa de compensare primește o marjă de 3000 de Uh, dolari. În mai jos, pornind de la același par- portofoliu, vedeți că dacă nettingul este permis, atunci uh, casa de compensare primește doar 800 de uh, dolari. În realitate, diferențele diferă în funcție de compoziția portofoliilor, dar ideea noastră era aceea de a vă arăta efectele în tabelul 2 vedeți aceeași compara- compa- uh, comparație, dar de data aceasta avem o plasă dublă, un net dublu. Uh, jos vedeți că totalul achitat uh, casei de compensare este 1100 de dolari. Vedeți aici că în cazul celor două zile avem o creștere de 41% în comparație cu o zi, dar până la urmă efectele nettingului nu sunt neapărat uh, schimbate. Vedem diferența încasată de clas- casa de compensare, de compensare și ne dăm seama că în uh, Cazul 2, uh, distribu- distribuția clienților uh, casei de compensare trebuie să fie mult mai uh, largă pentru a se obține aceleași rezultate ca și în cazul perioadei de lichidare de o zi. Deci, haideți să ajungem la datele exacte și din nou, din pricina confidențialității, nu vă putem da, bineînțeles, datele exacte legate de clienți. La 3, la tabelul 3, vedem uh, marja inițială a uh, clienților uh, pentru o perioadă de lichidare de o zi și în următorul tabel avem perioada de lichidare de două zile. Este vorba despre date pe care le-am colectat în activitățile noastre cotidiene. Uh, am prezentat luna trecută aceste date uh, uh, Comisiei Europene. Din nou avem aici date din șapte zile diferite pe o perioadă de șase săptămâni. Vedem că în cazul 1 marja era de 51 de, de dolari. Dacă am fi folosit o perioadă de lichidare de două zi, cu aceleași poziție am avut uh, 23 de miliarde de dolari. Uh, ca și marjă. Diferența este de 32 de miliarde de 35 de miliarde de euro obținute de către Casa de Compensare. Deci iată, 150% sau chiar mai mult uh, de atât este diferența. Rezultatele obținute din analizele noastre au uh, fost de 2,5-2,6 uh, ori sau diferență de 2,5-2,6% în funcție de marjă uh, și de perioada de lichidare. Știți prea bine că toate aceste uh, marje obținute de casele de compensare nu sunt egale cu marjele uh, clienților. În acest al doilea uh, caz, uh, vedeți în tabelul dumneavoastră că datele se referă doar la po- pozițiile clientului. Nu, se, uh, nu există o distribuție pentru mai mulți clienți aici. Aveți diferența de 41% la care mă referam mai devreme. Și trebuie să ne gândim la faptul că dimensiunea paz- Um, pozițiilor casei de compensare pe piața futures este mai uh, mică decât, uh, decât uh, poziția clienților. Casele au o poziție de 14 la, la 100, chiar 10% unor. În tabelul 4 vedeți marjele caselor de compensare folosindu-se din nou datele reale. Sumele e, uh, sunt de 9 miliarde pentru o zi. În cazul în care s-ar folosi două zile, atunci uh, suma sau marja ar crește la 13 miliarde. Dar din nou există diferențe între regimurile noastre și anume tratamentul aplicat afiliațiilor uh, caselor de compensare care se implică în, tra- în tranzacții. Din punctul nostru de vedere, aceste tranzacții afiliate ar trebui să fie incluse în bil- bilanțul casei de compensare. În Europa însă, acești afiliați sunt tratați ca și clienți. Prin urmare, diagrama de la, uh, din josul tabelului 4 ne arată ce s-ar întâmpla dacă noi am respectat regulile europene. Prin urmare, uh, diferența dintre marja totală Uh, pentru casa de compensare, excluzând uh, afilia- afiliații și folosind uh, o, dat, o perioadă de li- lichidare de, doi, uh, de două zile, uh, vedeți ce s-ar întâmpla. Uh, diferența este, până la urmă, una relativ mică între cele două opțiuni, însă este o diferență mare față de ceea ce se întâmplă într-adevăr folosindu-se regulile noastre. După aceea, în uh, tabelul 5, uh, ce vedeți? Sus vedeți uh, diferența pentru clienți. 58 de miliarde versus 23 de miliarde. În partea de jos vedeți diferența între marja pentru casă dacă am folosit regulile europene și am, folo- am excluse am exclus afila- afilații. Avem 3, ceva uh, uh, Uh, comparat cu 5, uh, ceva miliarde. Deci, vedeți, există mari diferențe între cele două sisteme. Comisia Europeană a fost îngrijorată de faptul că, iată, marja pentru casa de compensare este mai mică. Uh, comisia s-a întrebat care ar fi efectul unui faliment al casei. Într-adevăr, există o diferență la capitolul marjă pentru case, dar cele mai mari diferențe și cele mai importante sunt, de fapt, marjele diferite în cazul clienților. Dacă casa uh, intră în, familie, în faliment, atunci ne punem întrebarea cum îi uh, protejăm pe clienți, cum îi uh, uh, protejăm pe cei par, ce participă la compensare. În cazul acesta, dacă ne uităm la marje, găsim până la urmă un răspuns, pentru că dimensiunea marjei uh, determină dacă faptul că clienții unui, uh, unei case uh, Uh, care intră în faliment pot trece sau nu la o altă casă de compensare sau, din potrivă, se vor prăbuși odată cu casa de compensare. Se pune întrebare dacă pozițiile clienților pot fi sau nu uh, transferate și astfel uh, dacă pot sau nu fi scăzute um, efectele colaterale, măsura în care, prin urmare, fondurile de rezervă trebuie să fie folosite sau nu. Uh, care este opțiunea noastră, viziunea noastră? Dacă ne uităm la stabilitatea financiară pe ansamblu, ne dăm seama că e mult mai avantajos să, cre- să creștem uh, marja pentru clienți decât să creștem uh, numărul de zile de lichidare pentru conturi. V-ați putea întreba de ce nu folosim amândouă, cele două sisteme, de ce nu folosim partea bună a sistemului uh, nostru uh, și de uh, ce să nu folosim în același timp și o parte a sistemului european. Ei bine, o astfel de soluție pune următoarele probleme. Perioada de lichidare este decisă în funcție de riscul productului, produsului. Pentru unele produse se decide o perioadă de lichidare de o zi, pentru altele mai multe zile, pentru swap perioada decisă este de 5 zile. ne punem sau ne, ne temem că stabilind marje diferite, vom stimula practic încărcarea regulilor. Și tocmai asta vrem noi să evităm, încercăm să evităm arbitrajul. Dacă există reguli diferite, atunci uh, în funcție de, de produs, atunci cu siguranță se prea poate ca numărul de activități fraud, uh, frauduloase să crească. Dacă spre exemplu, Statele Unite ar recunoaște afiliații ca și clienți, așa cum face Uniunea Europeană, atunci uh, se prea poate ca mulți dintre cei activi în Statele Unite ale Americii să decidă uh, să se, să-și mute sediile în Europa. După aceea mai este și contribuția la fondul de garanție. Uh, Uh, suma achitată de unul, bineînțeles, va afecta sumele achitate de ceilalți clienți. Eu știu că e important să ne uităm la metodologia uh, pentru marge în ansamblul său, trebuie să analizăm de asemenea uh, toate celelalte soluții de scăderea riscurilor, pentru scăderea riscurilor. E important uh, să, să analizăm diferențele existente între cadrele noastre, de legi, uh, uh, cele două cadre de legiferare. Există reguli mai conservatoare în SUA, există domenii în care Europa este chiar mai conservatoare decât noi. Deci, uh, dacă e să discutăm, atunci trebuie să stabilim care sunt ambițiile noastre. Trebuie să stabilim dacă încercăm să eliminăm diferențele cheie da, sau încercăm mai degrabă să găsim soluții pentru stabilitatea financiară. În cazul în care vrem acest, uh, să atingem ambiția aceasta din urmă, trebuie să începem prin a discuta despre marjele pentru uh, clienți. Uh, Trebuie să stabilim care sunt uh, măsurile pe care le, luăm, le putem lua în acest domeniu pentru a crește protecția oferită clienților. Știți prea bine că uh, uh, știți prea bine că postarea de creștere uh, growth posting poate avea efecte asupra clienților din diferitele zone ale lumii. Dacă discutăm despre, lucru, discutăm despre lucrul acesta, atunci trebuie să vorbim și despre garanțiile plătite de către clienți și despre af- calitatea afiliațiilor. Dacă considerăm că marja inițială a unui membru împreună cu contribuția la fondul de garanții nu sunt suficiente în caz de încetare de plăți, ar trebui să vedem cum am putea schimba această stare de fapt. Convingerea noastră este că trebuie să evităm crearea de stimulente pentru arbitraj sau stimulente legate de eh, scopuri altele decât perioada de lichidare. Știu că au fost foarte, foarte multe detalii tehnice, însă am considerat că ar fi bine să discutăm aceste lucruri pentru ca și dumneavoastră să știți ce a arătat analiza noastră și cum vedem noi lucrurile. Acum, sigur, dacă aveți întrebări, o să-mi fac o plăcere deosebită să încerc să vă răspund. Dacă vreți să mai discutăm despre alte produse derivate, alte chestiuni care vă preocupă și, în încheiere, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să fac această prezentare astăzi. Mulțumim, domnule Masad, pentru prezentarea dumneavoastră. Într-adevăr, o temă deosebit de tehnică, dar cred că ne-ați ajutat să înțelegem și noi mai bine aceste aspecte de ordin tehnic. Claritatea e una, acordul e altceva. Acum trebuie să vedem ce părere au membrii noștri. Am și eu câteva întrebări proprii. vi se pare relevant că aceste conturi de clienți cu mari nu pot fi folosite ca atare și la ce vă referiți când spuneți că ar trebui să găsim o posibilitate de a schimba această stare. De fapt, chiar în încheiere spuneați dumneavoastră că, într-adevăr, chestiunea crucială a tratamentului diferențiat pentru conturile interne cum s-ar putea schimba aceste diferențe. Pentru că, într-adevăr, problema este aceea de a asigura stabilitatea financiară. Comisia pune accentul pe conturile interne legate de conturile clienților. Însă ce o să vă răspund? pentru că sunt întrebări într-adevăr importante. Noi credem cu toată tăria că banii clienților nu trebuie să acopere deficitul de plăți interne. Trebuie să existe o diferențiere. Și de aceea noi cerem ca filialele să fie într-un cont intern. Dacă Goldman Sachs e membru în compensare, atunci Goldman Sachs International ar trebui să fie în cont client, pentru că asta îi pune în pericol pe ceilalți clienți, ar trebui să fie grupat cu Goldman Sachs, operatorul de pe piață, nu clientul. Când vorbeam la schimbare, nu mă refeream la schimbarea între această diferențiere. Diferențierea este foarte importantă pentru noi. E important să recunoaștem că dacă există o încetare de plăți la nivelul contului intern, la banii, în banii firmei, ai probleme și atunci când e vorba despre contul clienților. Magnitudinea expunerii e mai mare și problema e mai mare. Când Lehman sau când altă mare bancă intră în încetare de plăți, ne preocupă ce se întâmplă cu clienții. Pentru că în caz de încetare de plăți, banca nu vrea să mai facă plăți. Nu mai se gândesc ce o să se întâmple la tribunal, procedura de insolvență, lucrurile îngheață. Și atunci, casa de compensare are puterea de a transfera acele conturi ale clienților, dar de asta depinde de care a fost marja. O altă firmă de clearing, de compensare, nu o să Trebuie să recunoaștem că dacă apare un faliment, o să fie probleme și cu conturile clienților. Și trebuie știut într-adevăr câți bani sunt în aceste conturi ale clienților. Mă întrebați ce părere am despre schimbare. Nu vreau să se schimbe această separare. Credem categoric că cele două componente, cele două tipuri de conturi nu trebuie să fie puse la un loc. Dar dacă banii din contul intern al casei nu este suficient, trebuie să vedem legătura cu fondul de garantare, să vedem care este legătura cu capitalul firmei respective și atunci decidem dacă este suficient. Însă, să nu uităm de sumele relative despre care discutam. Contul firmei, suma din contul firmei, în comparație cu sumele din contul clienților, e mică, e ceva, nu e zero, dar de o parte ai un elefant, conturile clienților și ceva mult, mult mai mic, de cealaltă parte contul intern al firmei. Și trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm pe ambele. Mulțumim. Sigur, dacă e așa de mic, atunci de ce există atâta rezistență la ideea de a-l mări acest cont intern al firmei? Nu vrem să-l crește, operăm cu două zile și pentru că s-ar crea un risc de arbitraj, de reglementare, care ne îngrijorează pe toți. Domnul Burkhard Balți, din coordonator PP. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, stimate invitat, că ați venit alături de noi astăzi. Mă bucur tare mult că, iată, ați reușit să ajungeți și la Bruxelles. Noi, cei din Comisia Econ, înțelegem prea bine importanța cooperării trans transatlantice, dar în special în ceea ce privește reglementarea pieților financiare. Și tocmai de aceea vreau uh, să revin din nou la o temă deosebit de sensibilă, care cu siguranță va fi din, pusă în, discutare, în discuție și mai târziu, și anume Uh, în contextul uh, stabilirea unor marje concrete în contextul regulamentului EMIR. Știți prea bine că noi, uh, cei din Uniunea Europeană, ne dorim stabilitatea piețelor financiare și până la urmă aceasta este ambiția noastră uh, finală. Tocmai pornind de la această ambiție, dați voie să vă adresez următoarele întrebări. În primul și în primul rând, Oare nu ar exista probabilitatea mai mare ca o casă de compensare să înregistreze o incapacitate de efectuare a plăților tocmai în cazul conturilor interne, mai degrabă decât în cazul conturilor clienților. Și posibilitatea aceasta trebuie să fie luată în considerare. În al doilea rând, v-am mai adresat această întrebare, dar iată, îmi permit să o fac din nou. Uh, este vorba despre marjele de securitate ridicate în cazul clienților nu pot fi folosite neapărat sau nu ar trebui să fie folosite pentru uh, compensarea pierderilor înregistrate de către conturile uh, interne. Vreau să vă întreb cum anume ne putem în, asigura că Lucrul acesta este posibil fără o perioadă de lichidare de două zile sau uh, fără o um, sporire a marjelor. Cred că și acest subiect trebuie să fie discutat. Mulțumesc. Um, let me first of all make sure I... În primul rând vreau să mă asigur că am înțeles întrebarea, n-am avut căștile chiar de la început. Dacă nu mă înșel, prima întrebare, nu este o șansă mai mare de faliment atunci când e vorba de bani interne ai firmei, de încetare de plăți pe aceste conturi? Și dacă asta, acesta e cazul, atunci ar trebui să există o marjă mai mare pe aceste conturi interne. Dacă vorbim de uh, posibilitatea unui faliment sau unei cetări de plăți, eh, dacă să-i compensare, intră în cetare de plăți, problema nu ține doar de contul intern. Problema ține de ambele tipuri, și al contul clienților și cel intern. Date fiind diferența între ele, riscul pentru firma în ansamblu și pentru ceilalți membri de compensare vine în principal de la marja suficientă sau insuficientă legată de contul clienți, de contul intern. Știți care e volumul total împărțit la 9, sunt 4 miliarde pe firmă. Dacă avem o diferență doar de jumate și o împărțim la 9 scade. Vă dați seama care e proporția între ele trebuie să știm, da, să vedem care este marja pe componenta internă. Trebuie să avem în vedere toate celelalte posibilități de a evita o încetare de plăți pe componenta internă. De aceea există această contribuție la fond de garantare, care e depusă de membrul casei de compensare. Vă există și alte măsuri, monitorizăm zilnic, să vedem care este gradul de expunere și așa mai departe. Însă, dacă spunem aici, dacă e o zi aici, să facem două zile dincolo perioada respectivă mă îngrijorează posibilitatea de a crea un stimulent astfel pentru un comportament mai curând evaziv. Asta se va întâmpla. Vor încerca să facă tranzacții ca și clienți care trebuie de fapt să se găsească în contul de casă. Și atunci, de ce spunem că marja pentru contul intern nu e suficientă? Și dacă spunem că nu e suficient, să vedem de ce și ce putem face. Trebuie să ne uităm la contribuții la fondul de garantare. Partea acestei marje plus contribuții la fondul de garantare, după cum știți, sunt menite să asigure această protecție de nivel 2, cum îi spunem noi. Și ne uităm. Cum am stabilit nivelul 2? Unii spun nivelul 2 nu e suficient se merge prea departe și se reduc lichiditățile de pe piață. Dar noi cam așa vedem lucrurile. Spuneam, haideți, dacă avem impresia că e o problemă cu contribuții interne insuficiente, ar fi alte metode de a remedia deficiența mai curând decât a crea o disparitate care credem noi că va duce la arbitraj. Mulțumim pentru socialiști și democrați. Jonas Fernandez Alvarez. Președinte, bienvenido. Es eh, un placer eh, recibirle în este comitet. Plăcere să vă primim la acest comitet și să discutăm, între altele, despre tema care probabil v-a adus la Bruxelles ca să rezolvați negocierile acestea între marjile, marjele caselor de compensație și marjele clienților. Cred că una dintre lecțiile pe care am învățat-o noi în timpul crizei este următoarea. Nu este suficient să controlezi sau să atenuezi riscul idiosincratic al tuturor agenților economici, uh, mai ales în activitatea lor financiară obișnuită, ci este vorba de riscul sistemic care ani de zile a fost în afara analizelor uh, agențiilor de reglementare, de supraveghere și uh, teoreticienilor. Trebuie să existe un rol central uh, de uh, pentru diversele entități bancare care trebuie să aibă măsuri de control suplimentar pentru că ele trebuie să încerce să controleze nu numai riscul individual al activității unui agent economic, ci și modul în care activitatea generează riscuri externe, riscuri generale care trebuie abordate. Ținând cont de distanța de, din, de diferența de reglementare dintre Statele Unite și Uniunea Europeană din acest punct de vedere, avem senzația că sistemul din Statele Unite probabil are o marjă pe conturile clienților care este superioară la cea stabilită în reglementările europene. Dar, în sens invers, marja caselor de compensație pare ceva mai ridicată, ținând cont de date. Nu numai datele prezentate de dumneavoastră, ci și datele care ajung la comisie și la funcționarii europeni care se ocupă de această chestiune. Probabil Uniunea Europeană e ceva mai precaută în ce privește riscul sistemic, adică riscul uh, caselor de compensație include riscul sistemic pe care marja conturilor clienților nu îl are. În acest sens, pentru a evita uh, arbitrajul de reglementare de care ne temem cu toții, pe care încercăm cu toții să le evităm și ținând cont de uh, faptul că acest arbitraj de reglementare pare să fie, să um, fie un stimulant pentru firmele europene să opereze în Statele Unite, mă întreb de ce deci, opțiunea de a avea două zile, două zile pentru respectivele opțiuni, pentru a găsi un spațiu comun între propunerea europeană și propunerea americană. În ce măsură o, există o mai mare protecție sistemică și în ce măsură ă, Statele Unite nu sunt ă, gata să-și asume riscul uh, opțiunii europene. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc pentru, mulțumesc pentru întrebare. Sunt de acord că scopul nostru e acela de a ne concentra pe riscul sistemic. Criza ne-a învățat multe. Am învățat că se pot acumula riscuri excesive pe anumite piețe, riscuri de care noi știm și care pot să ducă la pagube serioase. Cinci ani de zile am muncit din greu să scoatem țara din uh, necazul în care s-a pomenit atunci și sunt pe deplin de acord cu comentariile noastre în acest sens, dar haideți să ne amintim ce ne-a învățat criza. Marjele pentru contractele futures nu aveau nicio legătură cu criza. Metodologiile prin marjele pe care le discutăm astăzi nu aveau nicio legătură cu criza. Măsura în care produsele derivate aveau de face cu criza, se refereau la anumite sectoare care erau complet nereglementate anterior. Noi am luat cu toții măsuri, da, într-adevăr, și după cum spuneam mai de vreme în ceea ce privește derivatele clare, am avut un acord, am ajuns la un acord cu ușurință. Am spus că diferențele sunt acceptabile. Pentru mine însă, chestiunea principală, când e vorba de risc sistemic, discutând marjele la produse derivate, nu se leagă de tema dezbătută astăzi. Este vorba de marjele pentru swapurile necompensate. Pentru că va exista o mare parte a acestei piețe care nu trece prin o casă de compensare, deloc. Dumneavoastră și noi încercăm să formulăm o serie de reguli în acest sens. Noi am propus un prag mult mai jos pentru acea regulă. Am propus un prag mai jos pentru impunerea acestor marje și Comisia Europeană l-a respins. În interesul uniformizării am spus, dăm curs propunerii europene, chiar dacă noi am prefera mai jos să fie acest prag. Pentru că vroiam protecție mai bună. Însă, trebuie să atungem la un echilibru. Costul reglementării versus avantaje, lichiditățile de pe piață. Aceste piețe sunt deosebit de importante pentru orice tip de firmă în economia noastră și în economia dumneavoastră cooperez permanent cu firme de pe piață care nu au avut nimic de a face cu criza, care permit pieței să acopere riscurile. E vorba de produse agricole, de metale, de produse la export pe ei preocupă foarte mult uh, orice măsură am luat noi de natura ale afecta costurile de operare. Trebuie să ne gândim la aceste costuri permanente în tot ceea ce facem. Considerăm că metodologiile privind marjele pe care le aplicăm astăzi, care au dus la marja de o zi pentru majoritatea acestor contracte futures, sunt adecvate și n-au fost probleme cu ele atunci când ne-a lovit criza. Sunt mai multe uh, uh, dimensiuni în acest model, nu doar o zi sau două, cum uh, s-a spus aici. Cu Comisia am avut un schimb bun de uh, ce perioadă ar putea fi, cum o percepem în termenii riscului, ce facem cu prociclicalitate și așa mai departe. Problema mea e următoarea. Dintr-o dată se pare că ne concentrăm pe această chestiune relativ îngustă, când de fapt există alte chestiuni mai ample, cu bătaie mai lungă, pe care trebuie să ne concentrăm. Această diferență prin contul intern, o zi, două, nu putem tolera asta. În primul rând, opinia mea următoarea. Sunt chestiuni mult mai grave pe care trebuie să le discutăm. Doi, Există multe alte proceduri și politici care afectează acest regim în ansamblu. Și trei, dacă operăm modificarea solicitată de dumneavoastră, o să creăm arbitraj de reglementare suplimentar, lucruri pe care încercam să le evităm de altfel. Mulțumim. Invit uh, pe toți intervenienții să ne ajute să ne încadrăm în limita de 5 minute pe întrebare plus răspuns, așa că vă rog întrebări mai scurte. Stanislav Uzoc de la ECR, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în numele colegii mele, doamna Swimber, care n-a putut să vină la întâlnirea de astăzi, am o întrebare care se referă la echivalență. Știți că a fost dificultăți în negocierile, discuțiile dintre Comisia Europeană și dumneavoastră atunci când s-au încercat găsirea unor echivalențe în legislație. Uh, se pare că dacă ne-am bazat pe standardele internaționale, am avea mai puține fricțiuni interregionale. SEC-ul a anexat recent o declarație suplimentară, codurile sale, spunând că acestea nu sunt obligatorii. Atunci, întrebarea mea e următoarea. Dumneavoastră, la instituția dumneavoastră, ați sprijini introducerea mai treptată a unor reguli la nivel internațional, cum ar fi standardele de marjă, teste la stres și recuperarea și soluționarea CCP-urilor. Asta probabil într-un cadru mai transparent și cu responsabilizare sporită. Și atunci, diferențele între jurisdicții nu vor fi astfel minimizate. N-am putea trece la negocieri viitoare pornind de la prezumția de echivalență, rămânându-ne doar eliminarea unor mici diferențe. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, în ceea ce privește nota SEC, cred că motivul pentru care a fost solicitată și noi am sprijinit-o ține de natura răspunderilor noastre juridice, legale și statutare. Amândoi suntem președinții unor comisii, ne trebuie un vot în comisia respectivă dacă vrem să intervenim. Noi participăm la IOSCA, dar nu le putem impune nimic. Trebuie să ne prezentăm în fața lor cu anumite propuneri. Însă, în ceea ce privește fondul, sprijin demersurile actuale în materie de test la stres, rezoluție și așa mai departe încă trăim într-o lume de state naționale sau uniuni de state. Trebuie să formulăm legi și să punem în aplicare regulamente, dar cred că aceste procese internaționale ne ajută foarte mult atunci când e vorba de introducerea de standarde. Cu marjele am făcut asta. Avem pe femeiurile Dacă ar trebui să rafinăm aceste elemente, să intrăm mai în profunzime, eu cred că ar fi o, o problemă să intrăm chiar atât de mult în detalii și să începem, începem, începem, începem la început, dar sprijin demersurile care se fac în alte sectoare în prezent. Rămân încă multe de discutat bilateral. Asta ține de natura procesului. Thank you. Now, Cora. Mulțumesc foarte mult, Cora Juvenhointen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Masad, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi cu noi aici pentru acest schimb de vedere. Într-o lume în care piețele financiare sunt din ce în ce mai interconectate, este important ca țările să aibă un dialog continuu ca să asigure că efectul legislației uh, care este adoptată într-o țară este într-un fel atenuată în altă țară. De, sunt raportorul privind uh, standardele și pe noi ne-a preocupat foarte mult această chestiune la Parlament. De la începutul procesului legislativ la Comisie am tot discutat cu supraveghetorii și reglementatorii din diverse țări, Singapore, Japonia, Indonezia, India, Africa de Sud. Toate aceste țări, ca și Statele Unite, și-au arătat îngrijorarea față de regimul țărilor terțe, așa cum a fost el propus inițial. Standardele din alte părți ale lumii sunt folosite de investitorii europeni și de cei gândiți de consumatori în fiecare zi și când e vorba de standarde neeuropene, m-am concentrat asupra trei elemente. În primul rând avem obligația să ne asigurăm că cele folosite în Uniunea Europeană sunt robuste și nu pot fi manipulate sau nu pot fi folosite abuziv. În al doilea rând trebuie să ne asigurăm că aceste standarde din terțe sunt folosite de bănci, uh, eu știu, din Marea, din Uniunea Europeană, de consumatori, de gospodării. Trebuie să creăm un teren de egalitate pentru cei care oferă standarde europene față de um, omologilor din țările terțe. Statele Unite au criticat foarte clar propunerea inițială a Comisiei și noastră a spus foarte clar că alte agenții și CFTC nu pot să facă acest lucru. Totuși, recent ați adus niște argumente și anume că Uniunea Europeană ar trebui să considere că regimul american este echivalent cu cel din Uniunea Europeană pentru că CFTC controlează deja aceste standarde indirect. De aceea aș dori să vă întreb dacă ne puteți da niște exemple uh, de CFTC care își folosește puterea de a ă, decota de la bursă agenți economici, mai ales dacă ne gândim la robustețea acestui preț standardizat care stă la baza unor tranzacții. CFTC oare solicită locurilor unde să facă afacere să aibă date care să, ă, să arate că tranzacțiile sunt în conformitate cu cerințele internaționale. IOSCO, de exemplu. Iar în ceea ce privește CCP-urile, foarte pe scurt, cred că sunteți de acord că nu trebuie să ajungem la lupte corp la corp între Comisia Europeană și Comisia dumneavoastră să vedem cine are cel mai stringent sistem, care regulament este mai bun. Colegii s-au spus acest lucru, s-au referit uh, la uh, faptul că e vorba de riscuri foarte mari, iar casele de compensare sunt uh, de o mare importanță sistemică. Poate că o să reformulez întrebarea. Colegul de la ECR v-a întrebat iar uh, deja dacă vedeți, credeți că este posibil să existe noi standarde comune la nivel internațional. Aceasta ar fi poate o soluție prin IOSCO, de exemplu. Mulțumesc pentru întrebare modul în care am uh, abordat noi chestiunea standardelor este următoarea. Avem un proces de revizuire a contractului în care pe piața noastră futures uh, urmează să intre în vigoare un nou contract. Uh, contractul trebuie să fie revizuit de noi și vedem dacă se bazează pe niște standarde și vedem, ne uităm dacă e posibil să fie manipulate standardele respective. Putem, evident, uh, să vă dau niște date. Nu am niște exemple istorice. Știu că au fost acum niște exemple legate de Bitcoin, dar nu mi-aduc aminte foarte exact. Noi eh, am luat măsuri să reformăm și contractele existente dacă ne-am dat seama că nu, nu eh, funcționează foarte bine contractul pentru griu, de exemplu, de acum câțiva ani. Dar procesul acesta de revizuire a contractelor nu e singurul, e vorba și de, proces, de revizuirea eh, punerii în aplicare. Există o serie întreagă de cazuri din 2012, de exemplu. sunt mai multe cazuri și în anii următori Uh, pe care le-am adus în atenție împreună cu Deutsche Bank sau uh, cu Marea Britanie. A fost vorba de niște penalități foarte mari uh, și e vorba de sancțiuni și de cerințe implicate în procesul Libor și în continuarea procesului Libor. Dacă analizați sancțiunile pe care le-am impus noi, sunt cam aceleași în conformitate cu principiile IOSCO. După cum uh, știți, noi nu am reglementat standardele pentru că nu avem această putere. Uh, oficial nu putem uh, să considerăm că principiile IASCO sunt lege, dar urmăm acele standarde sau urmăm niște standarde foarte similare în acțiunile noastre de punere în aplicare le-am folosit pentru uh, uh, schimburile externe, le-am folosit pentru Libor și continuăm să facem acest lucru și în alte domenii. Utilizăm, deci, atât uh, procedura noastră de revizuire a contractelor, cât și procesul nostru, procedura noastră de aplicare pentru a obține rezultatele necesare. Și după cum știți, ne-am implicat foarte mult în formularea principiilor uh, IOSCO am fost un contribuitor de marcă acolo, iar agențiile noastre din Statele Unite care raportează prețurile au adoptat aceste principii pentru, de exemplu, uh, prețul petrolului, uh, care este de fapt elementul principal al acestui raport IOSCO, dar uh, l-au extins și la alte produse. E un sistem diferit. Nu avem Uh, o, niște standarde la nivelul administrației guvernamentale, dar ne preocupă și pe noi integritatea standardelor și vom folosi toate competențele noastre pentru a ne asigura că se evită riscul manipulării și fraudării standardelor. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru GUE, Fabio De Mazi. Mulțumesc foarte mult, domnule Masat pentru timpul pe care ni l acordați. În primul rând vreau să mă refer la chestiunea aceasta piețelor uh, de materii, primi, uh, de materii prime și a limitelor de poziție. Din câte știu eu, ele au fost suspendate de curte pentru că s-a spus că uh, dacă nu se dovedește suficient că sunt necesare pentru a opri speculațiile, atunci trebuie oprite. Din câte știu eu, CFTC revizuiește aceste reguli, le vor revizui până la sfârșitul din 2015 și sperăm să învățăm ceva din acest lucru, și anume cum să facem propriile noastre reguli, astfel încât să nu avem aceeași experiență. Ce părere aveți dumneavoastră despre evoluția regretabilă care uh, a dus la uh, aceste praguri care sunt mult mai Eh, mai mari. Eu știu, într-un anume loc există eh, foarte, foarte mulți eh, care tranzacționează aceeași materie primă. Și când vorbim de expunerea la produse derivate a băncilor, este suficient să ne uităm la expunerea netă. OECD și alte organisme de reglementare ar susține că, de fapt, expunerea uh, este mai, mai bună, mai uh, relevantă. Când ce privește CCP-urile, credeți, uh, ne, ne, ne-ați explicat metoda brută și metoda netă și considerați că metoda brută ar da o imagine mai bună a riscului inerent implicat uh, pentru CCP-uri și, în al treilea rând, numai dacă vă permite președintele și aveți suficient timp, uh, era vorba de un caz uh, în care a fost arestat un comerciant frecvent în Marea Britanie pentru că ar fi jucat un rol uh, important uh, într-un faliment. Nu știu dacă e așa, sunt foarte sceptic, nu știu dacă un singur comerciant ar putea să aibă uh, o influență atât de mare asupra unei piețe. Mulțumesc foarte mult! Cât privește limitele de poziție, da, încercăm să revizuim regulile. Curtea a eliminat o regulă care fusese adoptată acum câțiva ani 3-4 ani care se referea la niște proceduri foarte, foarte tehnice. Nu era vorba de o cerință juridică sau nu era vorba de un mandat de la Congres care ni se acordase pentru a stabili asemenea limite de poziții. Uh, noi sperăm să finalizăm uh, acest proces până la sfârșitul anului. Cât privește limitele, nu sunt expert în limitele azmut, nu sunt uh, expert și nu pot, prea pot să comentez. Sper că ne putem coordona și aici. Este o provocare, dar uh, o să încercăm să facem acest lucru în ce privește produsele financiare derivate, uh, brut versus net. Când vorbim de CCP-uri, am vorbit despre politicile privind marjele și am spus că e o mai bună protecție atunci când uh, avem o marjă brută. Aici uh, băncile se plâng de expunere. Poate n-am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră, dar de multe ori băncile se plâng că nu e vorba numai de suma noțională, ci trebuie văzută și expunerea netă. Cred că răspunsul de bază este următorul, răspunsul esențial este următorul ne, eh, acum încercăm să colectăm date din piață ca să înțelegem procesul, pentru că nu l-am înțeles până în 2008. Nu știam eh, cum e cu expunerea, nu știam ce face uh, firma AIG uh, și ce face ea și faptul că duce economia către depresia, de, către criza economică profundă. Uh, expunerea putea fi măsurată într-o manieră, în multe maniere, expunere netă, dar putea fi măsurată și în termenii relației. Ce înseamnă o expunere mare față de o altă instituție mare? Și expunerea variază și în funcție de tipul de produs. Înțelegem acum acest lucru că de fapt credit default swaps uh, sunt mult mai riscante decât interest swaps trebuie să continuăm să colectăm date astfel încât să analizăm expunerea în mai multe maniere. Uh, se fac foarte multe lucruri pentru armonizare. În ce privește ultima întrebare, referitoare la acest caz recent, mulțumim uh, pentru cooperare uh, pe cooperarea cu Scotland Yardul și cu autoritățile britanice sunt mai multe uh, acțiuni și civile și penale în fața unui, în, împotriva unui comerciant britanic. Nu am spus noi că el a dus la uh, falimentul uh, firmei respective. Considerăm însă că acea acțiune de manipulare a uh, comercializării a dus uh, încet încet la uh, film falimentul respectiv a dus, uh, pentru că de fapt s-au făcut tranzacționări repetate a unui tip de produs. E vorba de o strategie care creează un dezechilibru. Uh, uh, se introduceau foarte, foarte multe ordine de vânzare care apoi erau anulate. Această, acest faliment a fost provocat de mai mulți factori, nu doar de acest factor. Iar în ceea ce privește comercializarea automată și comercializarea acestui produs financiar anume, poate fi analizată în mai multe feluri. De atunci, de la falimentul Flash, am făcut mai mulți pași pentru a aborda riscurile pe care le creează pe piață în acest sens. Mulțumesc Uh, Maurice Caspeti pentru Verzi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Masal. Întrebarea mea este apropiată oarecum de întrebarea de, pusă de colegul de la GUE. Și ca și colegul de la ECR pun întrebarea în numele altcuiva. E vorba de limitele de poziție. Spuneați că nu aveți foarte multe detalii apropo de ce se propune, dar vreau uh, să îmi spuneți ce părere aveți despre limita de poziție de 40% uh, pentru uh, furnizarea de uh, produse care pot fi livrabile. E întrebare tehnică, cum spuneam, însă eu personal vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre produsele derivate care se bazează pe produse de bază, mai ales alimente. Aveți multă experiență și pentru mine ca cetățean Uh, creează o problemă, mai ales că se speculează pe produse de bază, mai ales pe alimente și poate există un fel de protecție pentru fermieri împotriva riscului de volatilitate și al fluctuațiilor care este, eu știu, opinia dumneavoastră filozofică, dacă vreți, teoretică, apropo de uh, faptul că asemenea produse sunt considerate drept clase, categorii de bunuri. Cum vedeți comerțul, comerțul cu asemenea uh, categorii uh, de produse? Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Cred că modul în care văd eu lucrurile este următorul. Uh, în primul rând, cum, ne, cum vedem limitele de poziție? Există un, un, un loc pentru speculații dar încercăm să prevenim excesul de speculații. Unde tragem linia, asta e o problemă uh, agricultorul care încearcă să-și protejeze prețul uh, grâului are nevoie de să cumpere cineva contractul respectiv. Și noi ne referim la ceilalți de partea cealaltă și îi considerăm speculatori, pentru că nu au interesul fizic direct în produsul agricol. Fără acești, aceste persoane de pe partea cealaltă, fermierul nu își poate să-și protejeze uh, prețul grâului sau al porumbului. Încercăm cu limitele de poziție să împiedicăm speculațiile excesive care ar putea să afecteze existența reală, disponibilitatea reală a acestor produse pe piață. Cât privește cei 40%, asta este mai mult decât am propus noi dar sunt o serie întreagă de elemente în aceste reguli și pentru că sunt persoane care sunt mai familiarizate cu aceste chestiuni, nu pot prea să vă răspund, nu sunt expert și uh, astăzi pot doar să spun că trebuie analizate atât limita, fie că vorbim de piața spot, fie de altă, spot, altă piață, Trebuie să vedem pe ce se bazează calculul acesta. Sunt foarte multe elemente, uh, pentru că trebuie să stabilim unde se trage linia. Noi luăm foarte serios aceste chestiuni. CFTC uh, a început din agricultură, pentru că e vorba de interese agricole aici și de ideea de a ne asigura că agricultorii din țara noastră uh, eu știu, poate marile companii, să ne asigurăm că producătorii de alimente pentru familiile noastre pot să folosească aceste piețe în mod eficient. Ah, ah, vorbim de utilizatorii finali ai acestor piețe. Ah, nu, ei, ei nu sunt niște cutii poștale ale unor instituții financiare. Și Asta este marea provocare pentru noi. În momentul în care stabilim aceste reguli, mulțumesc foarte mult pentru FTD Marcovalli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult domnului Masad. Îi mulțumim că este alături de noi. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte tehnică și foarte interesantă. Mă bucur să aud că ați dorit să cooperați pentru că riscul sistemic este riscul de care trebuie să ne ferim. Avem nevoie de o abordare globală în reglementarea riscului sistemic. Pe noi, și pe noi ne preocupă mai, mai multe elemente uh, echilibru sau recunoașterea uh, regulamentelor între Uniunea Europeană și Statele Unite. Uh, auzim foarte multe critici pentru că ne temem că după uh, această reglementare va urma o nivelare în jos a reglementării europene. După noi ar trebui uh, să existe o transparență a acestor instrumente ca să evităm speculațiile privind materiile prime, privind bonurile de stat, bonurile de trezorerie. Uh, în ce privește contractele swap, și aici încercăm să ne protejăm și ne-am găsit în situația de a plăti mai mult decât alții. Uh, au scăzut uh, ratele de dobândă foarte mult, de exemplu, um, la bonurile de stat, uh, la bonurile de tezaur, la obligațiunile de stat, de fapt. vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că am putea să avem un instrument similar cu cel american în Uniunea Europeană. Majoritatea băncilor uh, europene au fonduri, dar nu știu exact uh, ce să facă cu ele. E vorba de, de, dintre, de câteva zeci de miliarde de euro. Mulțumesc. Sunt de acord că avem nevoie să înțelegem lucrurile mai bine, cu mai multă precizie, însă se desfășoară foarte multe activități în acest sens. Însă nu sunt eu cel care trebuie să comentez ce tip de instituții ar trebui să aibă Europa pentru rezolvarea acestei uh, chestiuni. Cu toții suntem implicați, eu, noi, alții. Încercăm să construim o manieră, un mecanism de uh, raportare a datelor uh, pentru uh, instrumentele financiare derivate prin așa numitul trade repository. Avem legi și solicităm foarte multe informații despre tranzacțiile swaps și ne îndreptăm către o situație mult mai bună, după părerea noastră, cu informații mult mai detaliate, cu informații mult mai uh, bune decât ce face acum uh, OCC. Se încearcă și armonizare, vorbim foarte mult despre armonizare și cred că se, faș, uh, se fac pași foarte buni în ceea ce privește raportarea datelor despre swap. Uh, Uh, au fost mai multe întâlnări și urmau să aibă loc niște întâlnări la noi la birou uh, împreună cu Banca Centrală Europeană. Suntem președinții acestui efort și pe măsură ce facem, punem la punct acest sistem, o să avem date mult mai multe des, și mai bune despre această piață și o să vedem unde uh, sunt expunerile majore și care sunt riscurile încercăm să împărtășim informațiile. Sigur că sunt multe probleme, obstacole în ce privește armonizarea și dacă Europa trebuie să-și construiască o altă instituție, aici vă las pe dumneavoastră să judecați dacă trebuie sau nu. Mulțumesc. Thank you. Uh, I understand. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că mai aveți 8 minute la, discuție, la dispoziție și atunci poate putem grupa, grupa întrebările. Uh, Bera Capel, un minut, două minute. De, danke, Mulțumesc, domnule președinte, domnule, mulțumesc, domnule Masad, pentru uh, informațiile deosebit de interesante pe care ni le-ați prezentat. Uh, sunt absolut convins că ați uh, sau veți găsi cu comisarul Hiro soluție pentru echivalente. Dați-mi voie să vă pun o întrebare cu privire la derivate și stabilitatea pieței uh, financiare. La Pittsburgh, la un G20, s-a vorbit, cu câțiva ani în urmă, s-au vorbit, uh, s-au stabilit niște reguli cât se poate declare privind piața produselor financiare uh, derivate. Se spunea că platformele de comercializare sunt obligatorii, informațiile cu privire la acestea trebuie să fie neapărat incluse în registre și făcute public, publice. Asta pentru uh, stabilizarea pieței, dar în același timp evitarea protecționismului. Dumneavoastră ați fost primii care ați cerut, ați cerut ca uh, tranzacțiile swap să fie să facă obiectul activității unor uh, case de compensare tocmai pentru a evita abuzurile. Uh, există o serie de Uh, piețe spot și swap atât în uh, Statele Unite ale Americii cât și în Europa. Există reguli diferite de cele două uh, părți ale Atlanticului, păr- reguli care se aplică acestor tranzacții. Vreau să vă întreb tocmai de aceea dacă regulile europene privind incluse în MIFID și EMIR vor reuși într-adevăr să evite protecționismul în cazul contractelor futures și swap. În același timp vreau să vă întreb cât de uh, echivalente sunt ambițiile de reglementare în Europa și în Statele Unite ale Americii atunci când vine vorba despre piețele financiare. De asemenea, vreau să vă întreb care sunt uh, diferențele între DOT, uh, actul DOT-FRED și MIFID în Europa. Mulțumim, domnul Pace. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că nu prea mai avem timp la dispoziție. A fost foarte interesant să vă ascult uh, pozițiile cu privire la poziții <laughs> și derivate. Bineînțeles că în cadrul MIFID tocmai despre asta vorbim și noi și încercăm să creăm o legislație cât se poate de solidă în acest sens. Vreau să vă pun o întrebare. Oare putem spune că viziunea americană este următoarea. În timp ce standardele internaționale sunt stabilite de IASCO, uh, Uh, Statele Unite ale Americii refuză practic o reglementare internațională. Deci putem spune că există într-adevăr această viziune americană conform cărora uh, căreia mm, reglementările internaționale nu sunt necesare. Să ne amintim că am avut o criză financiară generată de Statele Unite ale Americii uh, la care toți a trebuit să punem uh, umărul până la urmă. Uh, oare dumneavoastră sunteți de acord cu punerea în aplicare a standardelor internaționale? Voți cere veți stabili un caracter obligatoriu pentru adoptarea acestor standarde internaționale sau uh, din potrivă, nu considerați că ele ar fi suficiente? Domnul Fernandez, da, foarte, foarte repede. Mulțumesc foarte mult, foarte repede. Dincolo de chestiunea concretă discutată astăzi, aș vrea să vă întreb privind includerea serviciilor financiare în TTIP și acordul comercial dintre Statele Unite și Europa. Ce părere aveți? Care este părerea dumneavoastră despre acest acord acord pe care încercăm să-l explicăm uh, cât de bun este între un sector foarte complicat și pe care îl cunoașteți foarte bine, aveți multă expresie, multă experiență profesională și sindicate. Mulțumesc! Floor. Acum uh, urmează domnul Persson uh, în numele Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule Masad Parlamentul a mandatat Comisia Europeană de să adopte sau nu echivalentele pentru statele terțe. Dumneavoastră ne-ați cerut ca uh, diferența din statul uh, terț uh, să fie una considerabilă, uh, considerabilă vis-a-vis de standardele din Europa și, într-adevăr, cum bine spunea domnul Masad, am reușit să evoluăm în acest domeniu. În același timp, ne-ați cerut ca uh, Uh, țările, regulile din uh, statele terțe să fie echivalente cu ale noastre. Asta nu e ceva nou. În 2013, Comisia Europeană a transmis o scrisoare cât se poate de publică uh, părții americane în care spuneam că marjele și sistemul de marje ne îngrijorează foarte mult. De ce ne de ce ne îngrijorează? Pentru că IOSCO a adoptat niște standarde internaționale, dar a existat un domeniu în care nu s-a putut ajunge la un acord, și anume marjele. În ciuda faptului că statele membre au cerut o armonizare, au rămas două, una, două state membre care nu au uh, fost de acord cu noi. Și aici uh, e spinul. Dacă uh, e ca regulile să rămână în vigoare, așa cum arată ele în momentul de față, în cazul în care un, o casă de compensare vrea să intre pe piața americană, atunci uh, nu există nicio problemă pentru că noi uh, le permitem uh, caselor de compensare european, europene să folosească standardele europene. Uh, americane, îmi cer scuze. Dar se pune întrebare dacă le putem oferi exact aceeași posibilitate de a intra pe piața europeană și caselor de compensare americane. Ei bine, date fiind diferențele de marge. Ei bine, aceasta este din nou problema. Uh, motivul pentru care, iată, discutăm în continuare acest uh, subiect este uh, acelea că ne dorim stabilitate, stabilitate financiară, iar în, în contextul acesta, bineînțeles, diferențele de marje sunt uh, esențiale. Marii actori uh, financiari ar trebui să uh, să vină cu garanții în plus, pentru că ele, aceste instituții financiare Uh, importante sunt cele care au până la urmă activități sistemice. În același timp, bineînțeles, există și interesele diferite ale caselor de compensare, care mai au și clienți, clienți cărora trebuie să le ofere garanții. Ei bine, ce se întâmplă? Cum rezolvăm problema? Noi nu cred, credem că trebuie să acceptăm uh, rate mai mari pentru uh, clienți în America și mai mici în uh, Europa, pentru că uh, garanțiile nu sunt interschimbabile. Nu se poate asta. Ce e mai rău? Dacă una dintre marile bănci intră în faliment și trage după sine CCP-ul, atunci uh, toată economia noastră se duce. Uh, se pune întrebarea uh, cum anume putem proteja în asemenea situații clienții, pentru că noi considerăm că clienții trebuie să fie uh, protejați, dar pentru ca clienții normal să fie protejați, atunci și casele de compensare trebuie să fie protejate în cazul unui faliment al unuia dintre membrii casei de compensare, care este de fapt o mare instituție financiară. Deci, Uh, asta este alegerea pe care am făcut-o noi. În uh, alegerea noastră există într-adevăr uh, posibilitatea de generare a unor cazuri de arbitraj. Ei bine, arbitrajul nu ni-l dorim nici noi. Deci ce putem face? Trebuie să găsim la un, să ajungem la un consens. Uh, ce facem în acest sens? În ceea ce privește conturile de casă, noi uh, continuăm să discutăm, suntem dispuși să, să creștem uh, marjele, în același timp, suntem dispuși să discutăm din nou uh, standardele, să, analizele, uh, să discutăm și să analizăm diferențele existente între diferitele sisteme, sistemul european respectiv american și în același timp suntem veșnic angajați, dornici să, să ne adaptăm. Dar uh, adaptările acestea nu trebuie să fie, nu ne mai putem permite să fie majore. Sperăm ca mâine Uh, să ajungem totuși la o concluzie. Domnul Masad, mulțumesc, haideți să le iau în ordine. În ceea ce privește comercializarea, acum, um, problemele legate de comercializare, cred că aceasta este următoarea temă pe care va trebui să o discutăm. Va trebui să vedem cum putem armoniza regulile de comercializare. E important să avem această armonizare. N-are sens să intru în detalii, dar uh, îmi permit să spun următoarele lucruri, Avem un an la dispoziție din partea Congresului pentru a pune în aplicare regulile. De aceea, agenția noastră s-a mișcat rapid. În momentul în care ai o piață globală nereglementată, e dificil ca cineva, un stat, să vină cu uh, o propunere de cadru de comercializare pe care după aceea celelalte state să le accepte. E dificil așa ceva, așteptăm din tot sufletul să, să vină și Europa cu propriile sale propuneri și mai apoi vom încerca să arbonizăm propunerile. Când vine vorba de armonizare, trebuie să recunoaștem că am făcut multe în direcția aceasta. Mulți actori eh, financiari îmi spun că regulile nu sunt armonizate, nu sunt armonizate deloc. De ce îmi spun așa ceva? Pentru că sunt obișnuiți cu un cadru lipsit de reguli. Viața este una imensă, vom armoniza pe măsura posibilului, dar mai există, vor rămâne în continuare uh, diferențe, diferențe pe care cu siguranță participa, participanții le vor accepta. Eu am fost expert în uh, valorile uh, mobiliare și mi-am dat seama că există diferențe în maniera în care valorile mobiliare sunt tratate în Europa și uh, maniera în care sunt tratate în SUA. Armonizarea este importantă, dar ea nu trebuie să fie deplină armonizarea de plină ar fi îngrozitor de dificil de atins. În al doilea rând, acum, a doua întrebare. Care este uh, principiul după care ne ghidăm noi în SUA? Avem legile noastre. Uh, credem în, uh, în uh, procesul IOSCO, vrem să sprijinim și alte canale de comunicare, care de altfel există deja, uh, standardele care apar în urma acestor procese, însă trebuie mai apoi uh, adoptate sau nu de către noi. Noi avem decizia de a adopta sau nu standardele internaționale. Deocamdată nu avem un organ de reglementare la nivel mondial și tocmai de aceea uh, trebuie să acceptăm sau nu ceva. Acum, când vine vorba despre uh, serviciile financiare și TTIP, TTIP-ul nu ține de portofoliul meu, uh, prin urmare nu mă pot exprima pe marginea acestui subiect. Uh, dar cred că există alte, alte acorduri care pot fi folosite ca model pentru încheierea acestui uh, tratat. A mai fost ceva despre despre sindicate, mi se pare, că am prins neapărat întrebarea. Acum, uh, ca reacție la cele spuse de reprezentantul Comisiei, dați-mi voie să spun următoarele. Nu e adevărat că, uh, că companiile europene trebuie să respecte întru totul regulile americane dacă e să activeze pe piața americană. Nu e adevărat. Uh, nu cerem așa ceva, cum nu cerem neapărat nici uh, uh, caselor de compensare americane să, să respecte doar regulile americane în momentul în care vin pe piața europeană. Nu, avem foarte puține reguli. Singura diferență e că am înțeles că veți stabili uh, taxe de capital pentru firmele uh, europene în cazul în care au de-a face cu casele de compensare care nu sunt recunoscute pe uh, teritoriul european. Ei bine, diferența ar fi că noi nu avem așa ceva. În al doilea rând, faptul că nu ne-ar păsa de marile bănci și riscurile implicate de activitățile lor, e bine, această afirmație mi se pare uh, mi se pare neadevărată și sper din tot sufletul să nu intrăm în dezbateri pe tema aceasta. Vă asigur că monitorizăm uh, membrii caselor de compensare și uh, stabilim uh, marge de protecție pentru cazurile de faliment. Noi avem multe reguli care nu există în EMIR și v-aș putea furniza informații în acest sens. Tocmai de aceea eu vă spuneam de la bun început că ar fi bine să ne uităm la imaginea de ansamblu și nu să ne concentrăm asupra detaliilor. Mm, fără nicio îndoială suntem cu toții la fel de îngrijorați de riscurile implicate de activitățile ale marilor instituții financiare uh, asupra securității pieței pe ansamblu. Și mai apoi, uh, Patrick, uh, sunt, suntem încântați să analizăm toate textele pe care vreți să ni le puneți la dispoziție, dar deocamdată nu ne-ați pus mai nimic la dispoziție. Sper din tot sufletul că am răspuns la toate întrebările, nu știu dacă am ratat vreuna. Domnul președinte, mulțumim mult domnului Masad. A fost o, un schimb de opinii deosebit de interesant. Așteptăm uh, cu nerăbdare uh, rezultatul dezbaterii pe care o veți avea cu comisarul Hill. Parlamentul European a dat un mandat Comisiei Europene în direcția tratării și discutării cu partenerii internaționali a tuturor problemelor care ar putea genera instabilitate pe piețele financiare. În Masad, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Okay, thank you colleagues. Now we can move to next point of the agenda. Mulțumesc, uh, stimați colegi. Haideți să trecem acum la următorul punct de pe ordinea zi. Vom vota avizul asupra raportului DEVE cu privire la evaziunea și frauda uh, fiscală ca și mari provocări pentru guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în statele în curs de dezvoltare. Haideți să votăm. Întâi, compromisul A pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Respins, se scuză domnul președinte. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul B, două părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva. Verificăm votul la a doua parte. Votul s-a deschis. Thank you. One does not work. Vote is closed. Votul s-a închis. 21 pentru, 26 împotrivă, respins. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C, trei părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Verificăm votul la a doua parte. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă abțineri, pare să fie aceeași majoritate, dar uh, verificăm pentru că nu văd uh, prea bine mâinile ridicate. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă. Cred că este respins, dar verificăm votul la amendamentul 40. Votul s-a deschis. Vote closed. Votul s-a închis. Respins. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul F, trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă. Cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, verificăm votul la partea a doua. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă partea a treia pentru împotrivă. Aceeași majoritate se adoptă compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 54 pentru împotrivă abțineri respins, 55 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru împotrivă verificăm. Verificăm votul la 63. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 81 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 86 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N, trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar verificăm votul la a doua parte, compromisul N, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97, două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă. Verificăm votul la partea a doua de la amendamentul 97. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm textul astfel amendat pentru, împotrivă, abțineri. Raportul se adoptă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 43 pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. Îl felicităm pe raportor. Thank you. Thank you. Now we move to the next point. Trecem acum la următorul punct.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 Danke sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter Mulțumesc. La punctul 6 de pe ordinea de zi avem un prim schimb de opinii cu privire la raportul domnului Cristos pe tema uh, guvernanței economice solide. Mai întâi de toate vreau să-i dau cuvântul raportorului nostru, Georgios. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am redactat un aviz al Comisiei Econ pentru Comisia Regii privind fondurile europene de investiții subtrulane și pe guvernanța economică adecvată. Am primit deja o serie de comentarii de la domnul Fernando Salvares Ionas și aștept comentarii și de la alți colegi. Termenul de depunere a amendamentelor 19 mai. După aceea, împreună cu raportorii în umbră, o să discutăm și să finalizăm textul final, o pagină maximum, o pagină care să transmită mesajul politic necesar. În contextul general e următorul, recunoaștem importanța fondurilor structurale și de investiții europene. Acestea asigură investițiile necesare creșterii economice și creării de locuri de muncă. În ultimele luni, mediul de investiții s-a îmbunătățit în Uniunea Europeană, Importanța acestor fonduri însă rămâne una strategică. De asemenea, dorim să întărim relația dintre aceste fonduri și cadrul de guvernanță european. Pentru că dacă avem un cadru adecvat de guvernanță, control bugetul, controlez datoria și atunci investițiile sunt mai ușor de atras. Sigur, există și o serie de reguli aplicată de comisie și ne-am vrea să controlăm acest lucru. Acceptăm, în acest sens, rația dintre fondurile europene de investiții și structurale și cadrul de guvernanță economică, însă nu vrem ca lucrurile să se deterioreze. Nu vrem, de exemplu, ca regiunile sau anumite programe de investiții să fie penalizate pentru că guvernul central nu a făcut ceea ce trebuie în controlarea deficitului bugetar. Vrem, prin urmare, o serie de garanții în materie de reprogramare acestor proiecte. Am vrea, în general, să evităm reprogramarea și am vrea să evităm și suspendarea de plăți să probabil o să apară situații extreme care vor impune astfel de decizii. Oricum, în termeni instituțional, ne vrem să implicăm Parlamentul European în procesul decizional și, de asemenea, dorim să avem un sistem de avertizare timpurie dacă ceva nu merge bine, să fim informați, să vedem ce putem face. Pentru că noi sprijinim investițiile, sprijinim dezvoltarea regiunilor și sprijinim economia, coeziunea economică și socială, un scop adminter greu de atins. Asta ar fi ideea generală. Poate domnul Fernandez Alvarez Iona să are comentarii proprii. Noi așteptăm sugestiile dumneavoastră. Mulțumim, Gheorghe. Primul raportor din umbră este domnul Fernandez Alvarez din numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea de elaborare a acestui aviz care, într-un fel, se referă la aplicarea articolului 23. Articolul acesta a fost votat uh, uh, de acest comitet, s-a votat împotriva lui și, deși Uh, în, uh, în ciuda votului împotriva acestui articol, a ajuns în legislația europeană, așa că nu avem decât să respectăm legea. Cum spune raportul, uh, pornim de la o bază bună de dezbatere și anume cea prezentată de raportor. Cred că este un punct bun de, pentru săptămânile viitoare privind amendamentele. Am de făcut doar două comentarii, nu foarte îndepărtate de viziunea raportorului. În primul rând, Proiectul de raport uh, se referă la macrocondiționalitate și, eu știu, de asemenea la eventuala suspendare a plăților, care este, de fapt, un, o acțiune de ultim recurs. E vorba de fondurile structurale și de marca europeană de guvernanță și de efectele economice și sociale pe, a, asupra regiunilor care sunt afectate de suspendarea plăților ar trebui ca întotdeauna această posibilitate de suspendare a plăților să fie ultimisima posibilitate. Într-un fel sau altul, a fi uh, cetățean european este un beneficiar, înseamnă a fi beneficiar al politicii de coeziune. Deci nu trebuie să fie influențați cetățenii de deciziile luate incorrect de state. Sunt uh, cetățeni europeni care să nu aibă, eu știu, cetățenia țării în care uh, locuiesc și care nici măcar nu pot uh, vota în alegerile naționale ale țărilor în care locuiesc și sunt prejudiciate de hotărârile unui stat uh, asupra deciziilor căruia nu pot să aibă niciun fel de influență. Deci trebuie să ne asigurăm că fondurile structurale și cele de investiții sunt investite corect. Și trebuie să tragem o linie foarte clară să încercăm ca fondurile să fie investite așa cum trebuie și să nu fie prost utilizate. De aceea articolul 23 trebuie să fie aplicat cu multă grijă, cu multă precauțiune, pentru ca această situație a suspendării plăților să fie doar ultimisima soluție, cum spuneam. Și încă o chestiune, rolul Parlamentului European, care este abordat și el în raport, rolul Parlamentului European care trebuie să fie întărit în toate momentele programări, programării utilizării fondurilor, cât uh, și în ceea ce privește controlul activității comisiei și în momentul în care eventual s-a suspendat plățile. După părerea mea, avizul este un, uh, o bună bază de discuții, o bună bază de dezbateri și aș vrea ca testul final să accentueze faptul că suspendarea plăților este, cum spuneam, ultimisima soluție posibilă și Parlamentul trebuie uh, implicat în acest proces cu un rol mult, mult mai important. Și sperăm că săptămânile viitoare vom ajunge la un acord mult. Vielen Dank, uh, coleg. Mulțumim. Numele ECR urmează domnul Uzok. Dziękuję bardzo. Ja osobiście bardzo dziękuję sprawozdawcy za przygotowanie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz extrem de bine formulat. Sprijin spusele raportorului, dar aș vrea să subliniez că aceste cereri de reprogramare a fondului sunt însoțite de cerințe de ordin juridic extrem de stricte. Da, comisia rămâne la ideea de reprogramare la minim și doar când e necesar, atunci nicio problemă să se recurgă la articolul 23. Însă pentru mine e foarte important să luăm în calcul situația în ansamblu a întregii țări și a regiunilor acesteia. Din experiența noastră știm că adesea autoritățile locale plătesc pentru acțiunile guvernului central. De aceea fac un apel la comisie rugându-i să aibă o viziune pe termen lung atunci când iau în calcul posibila suspendare a fondurilor sau retragerea fondurilor. Mai mult, în ceea ce mă privește, doresc să subliniez nevoia de dialog și transparență. Ca și antevorbitorul meu, și eu consider că Parlamentul European trebuie să fie implicat activ în această chestiune. Și apoi, în încheiere, cum se întâmplă adesea în intervențiile mele, doresc să subliniez nevoia de reforme structurale în statele membre. Vă mulțumesc! Als nächstes für... Urmează Cora pentru ALDE. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de text. Sunt de acord cu multe dintre elementele de acolo, importanța minimizării riscului politic pentru investitori prin asigurarea stabilității investițiilor. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu dânsul și cu ceilalți raportori din umbră de acest dosar. Avizul se ocupă de un subiect extrem de important, modul în care se cheltuiesc fondurile europene și răspunderea care revine statelor europene de a cheltui acești bani într-un mod chipzuit care să ajute la îmbunătățirea structurii economice pe termen lung. Discutăm mult aici importanța întăririi competitivității și a structurilor economice din statele membre. Discutăm foarte mult plângându-ne de faptul că multe recomandări, majoritatea recomandărilor nu sunt puse în aplicare, fie și doar parțial. În ultimii ani am văzut că anumite state membre au tendința de a ignora recomandările privind îmbunătățirile cadrului structural economic. E o chestiune esențială și un obstacol în calea revirmentului economic în Uniunea Europeană, însă articolul 23, în forma sa actuală, nu încurajează sub nicio formă statele membre să pună în aplicare aceste reforme și îi răsplătesc pe cei care nu se dovedesc că le disciplinați. Decizia de suspendare a plăților, conform articolului 23, poate porni doar de la situația socioeconomică a statului respectiv. Anexa 3, legată de acest articol, detaliază procentajele ce pot fi reduse, care depind doar de rata șomajului din respectivul stat membru. Asta creează o situație în care statele membre, care în mod sistematic nu au pus în aplicare reformele și recomandările și care, prin urmare, au un șomaj ridicat, sunt obiectul unor reduceri mai puțin semnificative decât în cazul acelor state membre care și-au întărit economia și au un șomaj mai redus. O astfel de abordare care pedepsește respectarea sugestiilor și succesul economic este inacceptabil. Comisia, atunci când decide modul în care și momentul în care să suspende plățile, ar trebui să considere uh, și antecedentele statului respectiv în materie de punere în aplicare a recomandărilor de țară și altor recomandări. Asta ar uniformiza domeniul și ar asigura un tratament echitabil pentru toate statele membre. Eu aștept cu nerăbdare, domnule președinte, să cooperez cu raportorul în încercarea de a ajunge la un text final rapid satisfăcător pentru toată lumea. Mulțumim, Cora. Our Greek colleague Dimitros. Domnul Παπαδήμολης de la GUE. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim raportorului pentru cele făcute până acum și dați-mi voie să amintesc tuturor colegilor din toate grupurile politice de poziția Parlamentului referitor la articolul 23. Poziția noastră a fost una negativă. N-am votat împotrivă. am spus atunci, articolul 23 nu face decât să submineze poziția partidului, ă, Parlamentului European și să submineze coeziunea socială și regională. O să sprijinim această poziție a Parlamentului? sau o să lăsăm lucrurile să meargă înainte, odată ce Comisia a decis să ignore Parlamentul și să meargă înainte așa cum au găsit ei de cuvință. Poziția mea ar fi să sprijinim opinia Parlamentului și să încercăm să punem capăt aplicării articolului 23. Ar trebui să-l scoatem. Încă n-a fost pus în aplicare, ar trebui scos. Dacă asta nu se întâmplă, Trebuie să dăm dovadă de puțin bun simț și să spunem nu cum putem slăbi anumite elemente introduse de comisie în ultima versiune a textului, după cum a sugerat colegul. Nu. Ci să vedem ce altceva am putea face. Sper că în fază de conciliere cu raportări din umblă, raportorul ne va ajuta să întărim rolul Parlamentului să întărim poziția Parlamentului pentru a putea proteja aceste regiuni. Regiuni care nu ar trebui să plătească ele prețul irresponsabilității financiare a propriilor guverne. Ar trebui să întărim acele programe care reduc discrepanțele între regiuni și diferențele sociale. Acestea s-au agravat în timpul crizei. Dezechilibre între regiuni, șomajul a crescut, investițiile au scăzut sau prăbușit chiar în acele țări cel mai grav afectate de criză, care au și șomajul cel mai ridicat. Coeziunea politică, coeziunea regională a trebuit să reducă aceste discrepanțe. Aș dori ca raportorul să se axeze mai mult, pe raportul Lopez, avizul se referă la raportul Lopez, de la regii, și așa se va ajunge la amplificarea rolului Parlamentului în întreaga procedură, în discuție și ar întări poziția adoptată de Parlament în legislatura anterioară, în mandatul anterior. Eu sunt gata să contribui cu amendamente în acest sens. I-aș ruga de asemenea pe colegi să mă sprijine dacă consideră că această idee bună. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dimitros, als next. Mulțumim, Dimitros. Urmează raportorul din umbra al verzilor, domnul Giegold. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, und äh, the report Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru raport. Noi avem o mică problemă cu furnicile. Știți că îți intră în casă dacă vrei să scapi de ele, trebuie să alegi o metodă. Una e să-ți dărâm toată casa, dacă vrei să scapi de insecte. Asta pare a fi măsura pe care o vede- avem în vedere aici, acum. Să retragi banii de la regiuni și firme în țări care au probleme e bizar. Adică, bine, vrei să stimulezi bunele politici, dar ajungi să-i pedepsești pe oameni nevinovați. De aceea sunt de acord cu, acești, cu acei colegi care au criticat abordarea actuală. De asemenea, văd că multe state membre nu dau curs recomandărilor de țară. Întrebarea care se pune e următoarea. De ce este acesta instrumentul adecvat în cercarea de a soluționa o problemă prezentă în majoritatea statelor membre? Pentru a limita efectele negative pentru a propune un instrument mai adecvat, ar trebui să aplicăm această metodă și să dăm curs acestei abordări menționate de noi. Suntem de acord cu abordarea în ansamblu din proiectul de text referitor la modurile specifice de evaluare. e vorba de microcondaționalitățile asociate cu fondurile de coeziune, înțelegem că legislația adoptată spre finele fostei legislaturi nu dă indicații clare privind procesul care ar putea duce la etapa respectivă, inclusiv implicarea factorilor interesați. Ar fi interesant să întrebăm Comisia care este interacțiunea dintre comunicarea recentă prin flexibilitățile și clauzele privind investițiile și normele din articolul 23. Probabil reprezentanții comisiei ar putea să facă o serie de comentarii pe această posibilă relaționare. Vă mulțumesc! Mulțumim, Sven! ultimul raportor din umbră, domnul Marcovale de la FDD. Domnule președinte, sunt de acord cu ceilalți raportori din umbră, care au criticat articolul 23. În avizul pentru regii, raportorul PPE a subliniat clar nevoia de schimbări condiționarea de reguli și guvernanță se bazează pe o premiză falsă. Dacă ai un stat care nu respectă regulile prin deficitul și nevoia de garantare acestor fonduri, suspendarea de plăți, care poate ajunge la 100% în anumite cazuri, va înrăutăți situația financiară și economică de acolo. Suntem de acord cu suspendare în caz de fraudă, corupție, infiltrare a crime organizate. Articolul 23 se bazează pe concepte ca PIB-ul, de exemplu, dar datoria se calculează la nivel național. Funditate cu articolul 23, asta se vede și la națiuni. Deci e un paradox acolo, practic. Apoi, recalcularea contractelor. Nu se vede că acesta, nu se înțelege că acest lucru împovărează situația regiunilor sau orașelor. Mai multă flexibilitate e necesară și în clauza de revizuire pentru investițiile. Când e vorba de proiecte de infrastructură, mai ales. Acestea ar fi comentariile noastre. Sper că le veți însuși și le veți folosi ca bază de compromis, mai ales că avem o majoritate destul de solidă în sprijinul ideii de modificare a articolului 23. Mulțumim, domnule Marcovalli. Am auzit eh, raportul din umbră, mai am o cerere de intervenție de la doamna Meletici. Mulțumesc foarte mult, aș dori să mulțumesc colegului nostru domnul Georgios Christos pentru acest raport. Mă bucur să aud că avem cu toții un scop comun și anume asigurarea punei în aplicare adecvate a politicii de coeziune fără periclitarea regiunilor mai puțin dezvoltate. Însă, ideea de bună guvernanță economică se încadrează exact în acest context și nu ar trebui să o scăpăm din vedere. Această guvernanță economică adecvată este o condiție preliminară pentru o politică de coeziune de succes. Dacă avem acest articol, ar trebui să păstrăm ceea ce e mai bun din el și să punem în practică. Cred că acest articol ar putea fi un bun stimulant pentru statele membre, făcându-le să nu perceapă politica de coeziune separat de politica economică. Noi vedem asta în practică. Doar astfel politica de coeziune poate trece de la investiții la dezvoltare. Și avem nevoie de politică de coeziune ca o politică de dezvoltare, nu doar pentru investiții. Sunt pe deplin de acord cu Cora care spunea că trebuie să ne axăm mai mult pe eficiență și pe punerea în aplicare recomandărilor de țară. Și apoi, indicatorii macroeconomici ar putea fi formulați un pic altfel. Comisia ar trebui să ia în calcul mai mult modul în care o țară chiar și-a însușit recomandările de țară mai întâi în etapa de planificare, programe operaționale și acord de parteneriat și apoi să analizeze faza de pune în aplicare a acestor programe operaționale în comparație și în relație cu recomandările de țară. Am primit o serie de informații de la comisie care mi-au spus că în prezent sunt în curs de a analiza dacă statele membre chiar au luat în calcul în programele operaționale recomandările de țară. Deci comisia va pregăti un document în care vor analiza dacă recomandările de țară se regăsesc ca priorități și activități în programul operațional și apoi continuă monitorizarea în faza de punere în aplicare a măsurilor respective. Și aici apare o relaționare importantă între politica de coeziune și guvernanța economică. De asemenea, aș dori să aduc în discuție o problemă importantă și aceasta ține de bună guvernanță economică, e o chestiune adesea discutată la bugete, la regii, dar nu la Econ, nu în Comisia Econ. Însă e importantă și pentru noi, e vorba de acumularea, de backlog-ul din bugetul european. Există întârzieri la plăți pe politica de coeziune și nu numai. pe celelalte programe ale Uniunii. Și e vorba aici de bună guvernanță economică, pentru că noi suntem cei care impunem normele privind plățile la timp. Acum, noi suntem cei care nu plătim banii și asta e problema majoră. E important că nu doar aceste două comisii discută chestiunea, ci și noi, ca comitet în principal răspunzător de chestiunile ce țin de bună guvernanță economică. Mulțumesc, Ivana. Mă uit în sală. Văd că nu mai există colegi care să dorească a interveni. Prin urmare, cer comisiei să facă comentarii în cazul în care le consideră oportune. Ja, das ist der Fall. Bitte. Da, văd că da, aveți cuvântul. Very much, Mr. Chair. Mulțumesc mult, domnule președinte. Noi n-am prea avea multe de spus. Mulțumim raportorului pentru cele făcute. Clar pentru noi relația dintre fondurile europene, pe de-o parte, și guvernanța economică, bună guvernanța economică, pe de altă parte, este una uh, importantă și de aceea avem această nouă dispoziție pe care ne-am insistat. Pentru că noi considerăm că eficiența investițiilor europene poate fi asigurată doar dacă operăm într-un context macroeconomic adecvat vreau să vă asigur că Parlamentul European va fi consultat de Comisie în toate etapele aplicării acestor dispoziții de macrocondiționalitate. Se, pre- se preconizează o serie de etape în regulament. Ne vin, avem obligația de a informa Parlamentul European în legătură cu posibile suspendări, încălcări și va fi posibilitatea ca Parlamentul fie să înceapă un dialog structurat, fie să își formuleze avize pe cazuri concrete. Relația dintre dispozițiile de macrocondiționalitate în materie de finanțare europeană, pe de parte, și pe de altă parte avem această discuție privind flexibilitatea pactului de stabilitate și creștere. Vreau să fac o distinție între cele două elemente. De ce? Dispozițiile de condiționalitate sunt clare. Dacă o țară intră în procedura de deficit excesiv sau procedura de dezechilibru macroeconomic și nu dă curs recomandărilor Consiliului, atunci Comisia este obligată să suspende plățile din fonduri europene. E clar, e practic un mecanism automat. Vorbim de țări care sunt în componenta corectivă a pactului de stabilitate. A fost o comunicare a Comisiei pe tema flexibilității Pactului de Creștere și Stabilitate. În februarie e vorba de clauza de investiții. E vorba de cofinanțarea națională pe proiectele europene, pentru că primești bani europeni doar dacă vii cu cofinanțare națională. Această componentă de cofinanțare națională e considerată ca o cheltuială normală, intră la deficitul bugetar. Patru țări care sunt în grupul de prevenție a pactului de stabilitate, nu sunt în grupul corectiv, în anumite condiții acestea pot solicita o suspendare temporară a acestei reguli. Înseamnă că cofinanțarea națională pentru programele europene nu mai e socotită la deficitul bugetar național, dar doar cu titlu temporar. Însă asta ușurează puțin situația și permite investiții care altfel nu ar avea loc. Asta ar fi clarificarea. Dincolo de asta nu rămân decât să vă mulțumesc. Herzlichen Dank für diese Klarstellung. Mulțumim pentru aceste explicații. Acum vreau să-i dau din nou cuvântul raportorului. Uh, well, I would like to Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru comentariile interesante, pentru propunerile făcute. Cred că majoritatea viziunile noastre converg. Eu personal sunt în favoarea unei abordări uh, pas cu pas, a unei abordări gradate. O să vedem ce se va întâmpla, o să discutăm Aș dori ca Parlamentul European să participe la acest proces, să-l controleze și nu să intre într-un război uh, corp la corp cu Comisia. Înțeleg că unii dintre colegii noștri gândesc altfel, dar aștept o discuție fructuoasă. Mulțumim, Gheorghios. S-a spus deja, dar repet, termenul limită uh, pentru depunerea amendamentelor este data de 19 mai, mai ora 17. Pe 16 iunie vom dezbate în comisie și votul va avea loc în 25 iunie. Regii va discuta despre propriul său raport și îl va vota între datele, cândva în datele de 15-16 iulie. La punctul 13 altele, ei bine, nu avem nimic. Prin urmare, îmi rămâne punctul 14 de pe ordinea de zi și iată îmi revine plăcerea de a vă anunța că ne vom reîntâlni pe 26 mai între orele 15-18.30. Mi se spune că nu, nu, nu, nu-i nici pe departe așa, cer secretariatului uh, explicații când va avea loc următoarea noastră ședință? Da, Natürlich. Bineînțeles. Evident. Deci, 26 mai, dar mâine, bineînțeles, vom mai avea o ședință cu ministrul de finanțe francez, după cum bine, bine știți. Vă mulțumesc foarte mult că ați rezistat, iată, până la final. Vă urez tuturor o după amiază plăcută.